Liebe Kollegen, Dragi colegi, v-aș ruga să luați loc, să putem trece la vot. Dragi colegi, bun venit la reuniunea noastră de astăzi, așa cum știți. Un prim punct este votarea raportului interimar, care săptămâna trecută, joi la Strasburg, a mai fost dezbătut încă o dată. Iar uh, după votare vom mai avea și o reuniune a coordonatorilor pentru a discuta pașii următori în ceea ce privește activitatea comisiei noastre. Un prim punct astăzi, votul nu există observații din partea mea sau alte comunicări, de aceea, din punctul meu de vedere, putem trece direct la punctul 3. Aș dori să atrag atenția încă o dată asupra faptului că corespunde procedurii votul nostru de astăzi și de aceea nu există niciun fel de problemă în ceea ce privește procedura votarea acestui, acestei propuneri de compromis. Prin votarea propunerii de compromis astăzi, uh, propunerea inițială a raportarei Pervanș Berez și cele 1625 de amendamente devin caduce. Domnule Martin, mulțumesc, uh, domnule președinte. Vorbiți de o, o propunere de compromis. În calitate de membru independent în cadrul acestui Parlament, pentru biroul meu nu a fost posibil să obțin Asta se întâmplă într-o vreme în care constatăm multe uh, nesiguranțe, mult uh, vag și multe incertitudini în ceea ce privește posibilitatea Europei de a-și mobiliza aturile și valorile pentru a câștiga bătălia viitorului pentru concetățenii noștri și uh, pentru restul lumii de altfel. Cred că este foarte bine ce s-a întâmplat aici cu participarea tuturor membrilor acestei comisii. Acestei comisii este extraordinar modul în care ați prezidat comisia noastră și modul în care toți colegii s-au implicat pentru ca munca noastră colectivă să fie un succes. Dacă ne uităm la conținutul textului, constatăm că lucrurile s-au schimbat prin comparație cu punctul de pornire. Dar cred că fiecare poziție puternică pe care Parlamentul European trebuia și putea să o emită în raport cu statele membre și în raport cu celelalte instituții ale Uniunii Europene și mai ales în raport cu cetățenii noștri, este prezentă aici. Este doar o etapă, acum cred că trebuie să ne mobilizăm pentru ca votul din plen să uh, arate aceeași dinamică pe care am reușit să o creăm în cadrul comisiei noastre. Chiar dacă uneori am uh, luat-o pe căi ocolite, chiar dacă uneori am inovat față de metodele clasice de lucru în Parlament. Și sigur că va trebui ca fiecare dintre noi să transmită acest mesaj și să uh, facă din mesajul acesta baza influenței noastre asupra mersului lucrurilor. Și cred că mulți așteaptă de la noi acest lucru și mi-amintesc că la începutul lucrărilor noastre uh, hotărârea pe care o aveam era ca în ceața ce înconjoară Europa și în incertitudinea care acoperă multe din uh, chestiunile ce îi preocupă pe cetățeni, noi să fim o instituție în care se dezbat clar provocările cu care se confruntă Europa. Și cred că în acest context, uh, ceea ce am adoptat acum reprezintă o bază foarte bună pentru relația noastră cu celelalte instituții. Vreau să mulțumesc încă o dată tuturor colegilor pentru încurajare și hotărâre și să împărtășesc cu voi bucuria de a avea un text prin care dăm semnalul că speranța e posibilă în Europa și că ține numai de hotărârea noastră și de voința noastră să combatem inerțiile și uh, încetinerile naționale. Mulțumesc pe avanș, nu mai trebuie adăugat nimic, poate doar o precizare în ceea ce privește calendarul. În ceea ce privește timingul, cred că a fost foarte bine că am votat astăzi, pentru că în aceste zile se așteaptă propuneri din partea echipei domnului Von Rompuy, din partea Comisiei. Ecofinul va trata aceste teme încă o dată și de aceea este foarte bine să se audă și facea Parlamentului și faptul mai ales pentru că am votat cu o mare majoritate. Deși atunci uh, când când este vorba de poziția noastră politică, uneori viziunile noastre diferă, în vremuri grele arătăm că Parlamentul se poate reuni pentru a face treabă bună. Astfel încheiem această reuniune și rog coordonatorii să rămână în sală pentru că vom avea o reuniune a coordonatorilor pentru a discuta etapele următoare.